Există probleme de interpretare pe care le cunoaștem cu toții. În 1 uh, uh, ianuarie 2015 va începe noul PAC. Comisia a anunțat că va uh, da publicității un text legislativ pentru a prelungi situația actuală până în 2014, deci anul 2014 va fi un an de tranziție, însă sper că între timp acordul obținut în luna iulie va intra în vigoare. E un aspect foarte important, George, în ce privește plățile directe, plățile rurale. E foarte important și în ce privește consecințele aplicării acestui text. Domnul Silvestris. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, într-adevăr, sunt aspecte foarte, foarte importante și foarte urgente. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Îi mulțumesc lui An pentru prezentarea sa, însă ne gândim la uh, un aspect foarte important pentru 2014, pentru că în 2014, politica agricolă comună va fi o prelungire a uh, pacului până în 2013, însă cu o reducere foarte mare a resurselor financiare. Deci e puțin uh, absurd. Și să nu uităm totuși că agricultura Uh, în, în domeniul agriculturii se fac aceste uh, plăți automate, un fel de bancomat din care se iau banii direct. E un uh, concept pe care noi trebuie să îl criticăm, să-l respingem. Uh, la plenară, la dezbaterea cu domnul Cioloș, uh, am abordat acest aspect și chiar domnul comisar uh, ne-a lăsat impresia că considera că situația a fost deja stabilită și că fondurile pentru agricultură vor scădea. Deci, domnul, mă întreb dacă domnul Cioloș e de partea noastră sau mă întreb dacă nu e în cealaltă tabără, pentru că știe că din start s-au hotărât aceste tăieri drastice. Știm că uh, avem nevoie de resurse financiare suplimentare pentru un nou uh, serviciu și uh, serviciu extern, de exemplu, și uh, se taie bani de la agricultură. S-a uh, creat acest serviciu pentru acțiune externă cu uh, postul de înalt reprezentant, uh, cu mulți funcționali, funcționari, cu uh, birouri și așa mai departe, organigramă, organigramă foarte vastă, cu costuri imense, absorbitante. Banii de unde vin pentru SAE? De la agricultură ceea ce nu înseamnă că uh, agricultura trebuie să furnizeze uh, mai puține uh, produse. Nu, nu e așa. Agricultura trebuie să fie la fel de performantă ca și acum 10 ani, însă se fac ieri la bugetul pentru agricultură. Când se creează un nou serviciu, bugetul agricol are de suferit. E o situație absolut de necrezut, e revoltătoare și cred că trebuie să fim foarte prudenți și să respingem orice fel de propunere care ar reduce fondurile agricole pentru că fondurile agricole, așa cum spunea și George Lyon, uh, trebuie să facă obiectul unei, uh, uh, unei reflexii foarte importante în ce privește acest, acest moment de tranziție, 2014. În 2014 se va uh, aplica regulamentul actual, însă cu uh, o reducere în proporție de 18% a fondurilor și cred că agricultorii, uh, fermierii sunt foarte îngrijorați pentru că ei au uh, nevoie de previzibilitate pe termen lung pentru a-și organiza activitatea și cred că dăm de două ori în uh, ei. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Aș dori să dau cuvântul în primul rând doamnei Jensen și după aceea comisiei și, în fine, doamnei Dăncilă. Mulțumesc foarte mult. Cred că, de fapt, Comisia ar trebui să răspundă la multe dintre întrebări, dar dacă e să abordăm această uh, dialectică, certitudine, incertitudine, siguranță, nesiguranță. Uh, pentru 2013 nu avem decât o certitudine. Plățile uh, vor rămâne plățile unice vor merge încă o dată uh, la fermier ca și în trecut. E singura certitudine pe care o avem. S-a discutat foarte mult despre disciplina financiară, despre uh, noile praguri, de noul plafon, care e destul, de reprezintă un, o, o incertitudine. Domnul de Silvestris a spus că um, politica agricolă comună reprezintă acest uh, bancomat, e vaca pe care o mulge toată lumea. pe bună dreptate a spus acest lucru, pentru că atunci când s-a convenit cadrul financiar multianual pentru 2007-2013, totul s-a, acordul s-a obținut la miezul nopții Ehm, s-a hotărât să există fonduri uh, foarte multe la începutul perioadei uh, de programare financiare, bani care au scăzut spre sfârșitul perioadei și acest subiect s-a discutat la comisia dumneavoastră chiar înainte să uh, se discute problema disciplinei financiare, pentru că marja s-a subțiat tot mai mult. Și de, a... de aceea am încercat să Cred că și de aceea s-au luat bani de la bugetul de agricultură pentru alte programe, pentru Galileo, pentru uh, nou, uh, noul serviciu de acțiune externă, dar nu cred că vom avea aceeași situație cu noul cadru financiar multianual. Într-adevăr, comisia dumneavoastră trebuie are dreptate să-și apere obiectivele, uh, trebuie să subliniem peste tot că marja pentru agricultură este foarte, foarte mică, este foarte strânsă și trebuie să subliniem acest lucru și să spunem că nu din agricultură vom uh, face mai mulți uh, bani. Deci e adevărat că avem nevoie de flexibilitate pe ansamblu, dar bineînțeles că flexibilitatea ar trebui să însemne și că banii necheltuiți să poată să fie cheltuiți uh, la agricultură, să poată fi cheltuiți în alte domenii. Deci un principiu care se aplică și în domeniul agricol. Probabil că cu timpul disciplina financiară va deveni un concept cheie și aș dori să rog reprezentantul Comisiei să ne spună cum intenționează să procedeze, dar cred că, într-adevăr, Comisia dumneavoastră va trebui să își exprime poziția foarte ferm, foarte pe șleau. Și sunt de acord cu ce s-a mai spus, ce a spus doamna Dăncilă, uh, în legătură cu uh, faptul că trebuie să existe bani suficienți pentru plăți. Într-adevăr, fermierii, agricultorii Uh, ne cer cu insistență acest lucru. Sigur că e o problemă care este și de uh, competența uh, Comisiei Regii, dar dacă ne gândim la dezvoltarea rurală, trebuie să ne asigurăm că avem suficienți bani pentru plăți. Aș dori să vă mulțumesc pentru tot uh, ce ați uh, menționat, pentru reflexii, pentru sugestii. Aș dori să uh, întreb Comisia cum intenționează să abordeze disciplina financiară. Mulțumesc. Se ancora Ana. Ce-a raggiunto Esther Delange? Che... Mulțumesc. Încă o dată. Urmează este de larg. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dați-mi voie să-i cer scuze raportorului pentru întârziere. Cu toate că sunt, uh, fac parte din Partidul Creștin Democrat, nu pot să fiu în două locuri în același timp. A trebuit să fug de la o altă ședință pentru a veni aici. Asistenta mea mai informat referitor la punctul aflat pe ordinea de zi și aș dori să vin cu două observații concrete. Bineînțeles, s-a vorbit de proiectul uh, pilot și de măsurile de pregătire Cred că inițial uh, pentru, acest, pentru această comisie parlamentară este foarte important să punem în continuare presiunea asupra comisiei când vine vorba de prețuri și de uh, monitorizarea pieței. E un proiect în curs de desfășurare de ceva vreme și e nevoie de tot mai multă informație din sistemul existent, dar care se concentrează mult prea mult asupra uh, prețurilor um, din exploatațiile agricole și prețurile de la um, locurile unde sunt comercializate produsele, dar nu se pune accentul pe ce se întâmplă între aceste două puncte. Și um, ținând cont de discuția de ieri cu domnul comisar Barnier, când am vorbit de practicile neloiale care ar putea fi observate în sectorul comercial, în uh, lanțul comercial, în lanțul de producție alimentar, e foarte important așadar uh, să monitorizăm acest lanț. În ceea ce privește ce o a doua observație, uh, voi propune, tocmai cum am făcut în urmă cu câțiva ani, un amendament pentru a crește ușor, dar pentru a crește totuși bugetul pentru alimente și pentru oficiul veterinar. Știm cu toții care au fost consecințele scandalului cărnii de cal, care a fost etichetată drept carne de vită. Ehm, știm care a fost problema eh, în ceea ce privește frauda ecologică, într-atât încât Comisia Envi a hotărât să elaboreze un raport din proprie inițiativă în acest sens. Există tot mai multe probleme alimentare, fie că e o tendință structurală sau nu. Există mult, prea multe cazuri de acest fel. Iată de ce cred că trebuie să vorbim despre cum putem găsi căi pentru a crește bugetul uh, pentru oficiul veterinar pentru ca uh, astfel să se desfășoare inspecții la fața locului în statele membre, în acele întreprinderi, în acele instituții care trebuie să fie verificate fie că reușim să compensăm această creștere a bugetului prin economii în cadrul altor agenții sau nu, um, Trebuie să găsim banii altundeva, nu să pornim de la premiza că acești bani există pur și simplu. Dar, având în vedere că există tot mai multe cazuri de fraudă în sectorul alimentar, trebuie să luăm măsuri. Există așadar tot mai multe fraude care au loc în lanțul alimentar. Și dați-mi voie să mai fac încă o observație. Sper că de data aceasta Comisia Europeană va dori într-adevăr acești bani, pentru că atunci când am venit cu această propunere în urmă cu câțiva ani, Comisia a spus nu, e bine totuși să vii cu o propunere pentru a crește bugetul pentru oficiul veterinar, dar nu vrem această creștere, această respingerea, acest refuz lasă impresia Parlamentului că nu doriți să luați măsuri. Uh, doriți să spuneți, da, legislația europeană, însă controlul le revine statelor membre. Nu mi se pare o atitudine uh, serioasă pentru că astfel subminăm legitimitatea activității noastre aici la nivel european. Dacă continuăm să legiferăm la nivel european, dar nu controlăm aplicarea acestei legislații, nu facem decât să ne subminăm poziția. Sper că Comisia va da dovadă de mai multă seriozitate de această dată decât în urmă cu 5 ani și că vrea într-adevăr banii necesari pentru a crește controlul la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Esther! Dacă nu mai uh, există persoane care doresc să ia cuvântul, dăm cuvântul comisiei, DG Agri, Cristina Pușman, directorul DG Agri, și după care doamna Dăncilă va putea face observațiile de încheiere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, înainte de toate, să fac câteva observații, poate de natură tehnică, în ceea ce privește disciplina financiară. Într-adevăr, declarația financiară a Comisiei pentru propunerea de reformă PAC și pe baza propunerilor Comisiei pentru CFM ei bine, în urma acestora reiese că pentru 2014, la vremea respectivă, se știa deja că va fi nevoie să se ia măsuri de disciplină financiară. Dați-mi voie să vă spun că regulamentul tranzitor pe care uh, l-au adoptat anul trecut Parlamentul și Consiliul în ceea ce privește plățile directe, uh, regulament care se aplica pentru anul calendaristic 2013, este același care se va aplica și pentru anul 2014. Prin urmare, e vorba de bugetul pe care vom începe să-l discutăm. În ceea ce privește disciplina bugetară, Până pe 31 martie, Comisia va trebui să vă propună, dumneavoastră și Consiliului, um, care vor fi măsurile de disciplină bugetară ce trebuie adoptate pentru bugetul pentru 2014. Comisia elaborează o propunere, e tot ce vă pot spune deocamdată, dar această propunere trebuie prezentată săptămâna viitoare pentru că, după cum vă spuneam, termenul limită este de 31 martie atunci Consiliul și Parlamentul, până pe data de 30 iunie, trebuie să stabilească care vor fi măsurile de disciplină bugetară. Dacă până la acea dată nu se ajunge la un acord, Comisia va stabili măsurile necesare. Ulterior, comisia poate veni cu măsuri de ajustare, iar acest lucru poate fi făcut prin uh, o scrisoare de uh, de modificare, poate când ajungem la acordul final referitor la CFM, Comisia poate veni astfel cu uh, măsuri uh, de ajustare și doar Consiliul va putea apoi modifica aceste măsuri. Trebuie să facem acest lucru până pe 1 decembrie. De ce până atunci? Pentru că, după cum am spus, uh, raportarea pe 1 decembrie vom începe să alocăm plățile directe. Avem nevoie, prin urmare, uh, ca statele membre și agricultorii să știe care vor fi aceste măsuri și care vor fi um, ratele plăților. Vă mulțumesc. Foarte bine. Dacă nu mai există persoane care doresc să ia cuvântul. Voi tenție speech-urile colegilor și din toate am desprins faptul că avem nevoie de mai multe certitudini dar din toate luările de cuvânt uh, s-a reliefat faptul că certitudinea principală trebuie să uh, fie aceea de a respinge orice propunere care să se refere la restrângerile bugetare. Eu cred în continuare că Agri, Comisia Agri trebuie să-și apere obiectivele și pentru a-și apăra aceste obiective, cred că acest lucru trebuie să legăm foarte mult de bugetul alocat uh, Comisiei pentru Agricultură, de bugetul acordat politicii agricole comune la nivel european. Mulțumesc! George a chiesto la parola, prego, George Lyon. George a cerut cuvântul, George Lyon. Te rog. Da, mulțumesc. Um, am nevoie de o lămurire din partea comisiei. Se pare că, într-adevăr, se vor lua măsuri de disciplină bugetară în acest sens, din cele spuse de dumneavoastră. Ne puteți explica în concret despre ce e vorba? Reduceri de 2 până la 3% de-a lungul linilor bugetare vor fi apoi repartizate în cadrul statelor membre în ceea ce privește sistemul istoric de repartizare? Cum se va face totul? E aceeași rată pentru toată lumea? Dacă e 3%, e 3% pentru toată lumea? Îmi puteți explica aici cum stau lucrurile? Mulțumesc, George. Dau cuvântul comisiei. Vă rog, Cristina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce va face Comisia? În conformitate cu regulamentul referitor la plățile directe, Comisia va stabili o rată unică care să se aplice agricultorilor. Nu ține așadar de statele membre, e pur și simplu un procentaj pe care statele membre îl vor aplica agricultorilor atunci când calculează plățile corespunzătoare fiecărui agricultor. Încă o dată, Comisia nu elabora propunerea aceasta va fi prezentată săptămâna viitoare. Atunci veți cunoaște mai multe detalii. Vă mulțumesc. Maria McGuinness, prego Maria. Thank you. Just a further clarification. Doamna McGuinness, aș dori să fac, aș dori să cer o lămurire. Rata se va aplica tuturor fermierilor, indiferent de uh, plăți. Uh, de dimensiunea uh, exploatațiilor. E vorba de uh, fermierii uh, sub sau peste pragul de 5.000. Există o decizie în acest sens, reprezentanta Comisiei. Încă o dată trebuie să vă spun că trebuie să așteptăm săptămâna viitoare, atunci vom afla în ce constă propunerea în amănunt. Ce vă pot spune e că atunci când s-a adoptat reforma din 2003, Comisia a făcut o declarație în care spunea că această franciză de 5.000 de euro se va aplica și pentru disciplina financiară. Uh, pentru că acest lucru s-a făcut și pentru uh, modulare și ce vă pot spune este că în propunerea privind plățile directe uh, făcută de către Comisie pentru perioada următoare s-a aplicat articolul 8 în legătură cu cei 5.000 de euro, dar încă o dată trebuie să așteptăm adoptarea propunerii finale săptămâna viitoare de către Comisie. Mulțumesc, dragi colegi. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, atunci uh, ne încheiem lucrările pe astăzi. Aș dori să vă amintesc că ne întâlnim săptămâna viitoare, în 25 martie, la ora 3 după masa. Aș dori să-i rog pe coordonator să rămână în sală, pentru că noi să putem să finalizăm uh, reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc tuturor, uh, suspendăm ședința și ne întâlnim săptămâna viitoare.